Ucraina. Sunt obiecții în acest sens? Nu, înseamnă că se confirmă. Procesul verbal al acestei întâlniri va fi înaintat spre aprobare în următoarele zile. Dacă nu sunt obiecții, o să mă asigur că